Okay, dear colleagues, let's start. Sorry for... Dragi colegi, haideți să începem. Scuze pentru aceste mici probleme tehnice. Vă propun să adoptăm ordinea de zi cu o mică schimbare. Punctul legat de copyright va fi amânat pentru mâine, aprilie 25, la ora 11 și punctul dedicat uh, economiei colaborative, copyright-ului și transmisiei online anumitor produse sunt amânate, este amânat până la următoarele ședințe. Comentarii pe ordinea de zi? Nu, atunci o consider aprobată. Anunțurile președintelui, bun venit celor care ne urmăresc pe internet și de asemenea aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, că putem să lucrăm folosind sistemul e-meetings și noi și asistenții noștri din grupurile politice și uh, Newsletterul cu numărul 18 deja a apărut. Vă rog să vă abonați la ea, să o primiți electronic, pentru că este o prezentare foarte bună a activității noastre. Trecem la aprobarea proceselor verbale ale ședinței din 13 și 20-21 martie. Nu sunt obiecții, le considerăm aprobate. Nu există niciun fel de informare în legătură cu trialogul, pentru că nu există niciun trialog în acest moment. Trecem la avizul privind strategia uh, pentru Europa, uh, strategia spațială. Com, uh, Comisia uh, de fond este ITRE, raportor Constanțe Crel, SND. Avizul IMCO îl are ca raportor pe Evelyn Gebhardt și cred că Nicola Danti va vorbi în numele ei. Te rog, Nicola. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi cole- doamnă președintă, dragi colegi, Evelin n-a putut să vină, prin urmare m-a, mi-a cerut să vorbesc un pic despre acest proiect de aviz. Vă citesc ce mi-a transmis. În primul rând vreau să subliniez că proiectul de aviz pe care l-am prezentat susține în totalitate abordarea din proiectul de raport care vizează maximizarea avantajelor spațiului pentru societate și economie prin programele Galileo și Copernicus și permite companiilor, în special IMM-urilor, să elaboreze o serie de aplicații bazate pe date spațiale. În al doilea rând, atenția mea se concentrează pe securitatea informatică și riscurile care derivă din lipsa unor cadre juridice actualizate la nivel european și internațional. În acest sens, aș vrea să le reamintesc colegilor directiva privind divulgarea de date satelitare de înaltă rezoluție. Propunerea prezentată în 2014 este deocamdată blocată în Consiliu de anul trecut. Această propunere de directivă vizează în principal datele de înaltă rezoluție extrem de sensibile la atacurile IT și ar fi reprezentat o abordare europeană mai coerentă, eliminând astfel fenomenul reglementării fragmentare la nivelul statelor membre. În al treilea rând, aș vrea să subliniez rolul cercetării spațiale, care este esențial. Însă s-a bucurat de foarte puțină atenție din partea Comisiei în comunicarea sa. După părerea mea, cercetarea este un element esențial care oferă companiilor europene nu doar rezultate direct aplicabile, ci și cel mai important activ, și anume angajați înalt calificați și bine pregătiți. Aștept amendamentele dumneavoastră și uh, sper să colaborăm cu raportorii din umbră foarte bine pe acest dosar interesant. And, uh, is there any other political... Mulțumesc, Nicola. Mai dorește alt grup politic să ia cuvântul? Andreas, pentru PP. Mulțumesc foarte mult, Ana, pentru că prezidezi mai întâi ședința și pentru că mi-a dat cuvântul. Raportorul nostru din umbră este Antonio Lopez Sistoris, nu poate participa, dar este foarte bucuros să lucreze pe acest dosar, pentru că se arată din nou într-un mod foarte puternic că ce a fost inițial o zonă de competență pentru Comisia ITRE devine uh, parte a pieței uh, interne și, prin urmare, trebuie să ne ocupăm și noi foarte atent de modul în care specificațiile tehnice și standardele sunt stabilite, astfel încât regulile pieței unice să se poată aplica realmente în acest domeniu spațial. Prin urmare, cred că este foarte util uh, să facem un aviz pe raportul I3 și cred că și colega noastră, Eva, Evelyn Gephardt, a făcut o propunere foarte bună pe care să o discutăm în această comisie. O propunere care uh, ar putea să se mai modifice în ce privește zonele de competență ale Comisiei ITRE și aș vrea să reamintesc și în numele raportorului nostru, Antonio Lopez Isturiz, că trebuie să ne concentrăm puternic pe zonele de competență ale Comisiei noastre și asta înseamnă că uh, securitatea cibernetică în general uh, uh, trebuie abordată, trebuie să ne concentrăm pe uh, aceasta, dar și mai important, să ne uităm unde pot fi abordate mai bine aceste riscuri cibernetice prin standarde comune, nu doar tehnice, dar în special prin principii uh, juridice care să uh, determină aceste standarde tehnice și uh, în felul acesta să ne asigurăm că politica spațială, acum că Galileo este disponibil, să devină parte integrală, integrantă a uh, pieții interne și a regulilor acestea. Asta este un lucru foarte important pentru industria în care lucrează 230.000 de oameni, deci este sarcina noastră să ne asigurăm că întreaga logică a pieței unice se va aplica și pe baza acestei, acestui principiu vom depune amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Judy Reda, te rog. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș vrea să mulțumesc raportorului pentru un raport excelent. Uh, vom uh, mai adăuga câte ceva cu amendele noastre mai degrabă decât să schimbăm fundamental direcția raportului. Uh, raportul vorbește despre internetul lucrurilor. Credem că acesta este, acesta este una dintre zonele față de care ar trebui să fim atenți, ar trebui să ne uităm la imaginea mai largă a utilizărilor tehnologiei spațiale pentru, comunicări, pentru comunicații, navigație și alte piețe potențiale. E important să nu uităm că în acest moment uh, bugetele publice finanțează în cea mai mare parte activitățile spațiale, dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să încercăm să îmbunătățim uh, eficiența pieței legate de domeniul spațial și să ne asigurăm că uh, actori privați sunt încurajați să devină competitivi și să caute potențial clienți în afara Europei. Credem că e foarte important ca activele pe care le-am trimis deja în spațiu în cadrul programelor Galileo și Copernicus să fie susținute de evoluții pe teren, în special de uh, evoluții în domeniul aplicațiilor uh, cu date spațiale și aplicațiilor practice pentru piață. În ce privește uh, disponibilitatea, credem că uh, în primul rând ar trebui să încurajăm criptarea uh, de la un cap la altul al informației și acesta e un lucru care nu e reflectat încă în raport suficient și am vrea un mai mare accent pus pe încurajarea reutilizării datelor uh, spațiale și uh, creșterea accesului la aceste date mai degrabă decât să creeze bariere în utilizarea lor. Mulțumesc. Mulțumesc, Judy, alți colegi care să doresc să ia cuvântul. Atunci dau cuvântul Comisiei Sabine Crimă. Mulțumesc, doamne președinte, doamnelor și domnilor. Comisia e foarte bucuroasă că avem această ocazie de a discuta despre valoarea adăugată a strategiei spațiale pentru Europa, pentru piața unică și pentru protecția consumatorilor. Strategia spațială reflectă voința Comisiei de a maximiza beneficiile pe care le poate aduce sectorul spațial economiei și societății noastre sectorul spațial este un vector de creștere economică și de creare de locuri de muncă și aplicațiile cu derivații din industria spațială fac mai ușoară viața cotidiană a milioane de cetățeni în domeniul transportului, al mediului, al energiei, a schimbărilor climatice și mai departe. Și Comisia împărtășește sugestiile raportoarei, mai ales pe două chestiuni, uh, cercetarea și dezvoltarea. Cercetarea este un factor de inovare susceptibil să creeze sinergii cu alte sectoare tehnologice și să uh, favorizeze uh, creșterea reciprocă, deci este esențial ca Europa să-și păstreze și să-și crească nivelul de cercetare și dezvoltare în, în domeniul spațial. Comisia intenționează să creeze propuneri ambițioase pentru următorul program de cercetare al Uniunii cu scopul de a crește susținerea sa față de activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul spațial, mai ales folosind fonduri structurale și de investiții europene. Celălalt punct se referă la protecția datelor și informațiilor transmise uh, prin sistemele spațiale și riscul unor atacuri cibernetice. Chiar dacă strategia spațială nu abordează în mod explicit acest subiect, Comisia este conștientă de riscurile la care sunt expuse sistemele spațiale și, împreună cu serviciile și organele competente ale Uniunii, Comisia uh, organizează o reflexie pe acest subiect. Uh, în special, uh, ar fi util să vedem dacă anumite legi actuale s-ar putea aplica sistemelor spațiale. Așa cum am făcut în faza de pregătire și de redactare, Consultăm părțile implicate pentru uh, implementarea strategiei spațiale, mai ales începește propunerile legislative și bugetul pentru următorul cadru financiar. Și în acest context, uh, raportul pregătit de Comisia ITRE și sugestiile și propunerile Comisiei dumneavoastră sunt uh, cât se poate de binevenite. Președintele, mulțumim Comisiei. Dacă nu mai sunt alte intervenții sau comentarii, vă reamintesc că există și... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nicola, vrei să mai, mai uh, spui ceva în încheiere? Nu, în regulă. Atunci aș vrea doar să vă reamintesc că avem avize și de la AFET, TRAN și PEș pe această temă și termenul limită pentru amendamente este 3 mai. Examinarea amendamentelor 13 mai, vot în IMCO 8 iunie, vot în ITRE 21 iunie. Dragi colegi, acum suspendăm ședința, uh, dar vă rog să nu părăsiți zona, pentru că îl așteptăm pe vicepreședintele Andrew Sansip la ora 5 și ne va oferi o informare în legătură cu piața digitală și Problemele ale consumatorilor, lucruri foarte importante pentru noi. Mulțumesc! colleagues. Dragi colegi, dragi colegi, bună ziua tuturor, avem marea plăcere să urăm bun venit alături de noi domnule vicepreședinte Andrew Sansip, responsabil pentru piața unică digitală, între alte responsabilități. E o plăcere să avem alături de noi cu experiența, cunoștințele și ambiția noastră în a dezvolta piața unică digitală. Folosim această oportunitate pentru a vă mulțumi pentru tot ce a făcut Comisia și noastră și contăm să îndemnați statele membre să facă mai mult în acest domeniu pentru a realiza piața unică digitală. Scopul uh, acestei ședințe este să discutăm uh, programul de lucru al Comisiei din punctul uh, de vedere al Comisiei noastre, piața unică digitală, probleme de, uh, legate de protecția consumatorului, diverse stadii de legislație. Avem în fața noastră prioritățile Comisiei pentru 2017-2018 în acest domeniu. Așadar, aveți cuvântul, domnule vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici și sigur aș vrea să mulțumesc tuturor stimaților membri și noastră pentru această cooperare fructuoasă pe care am avut-o pe dosarul uh, digital, dosarele digitale și dosarele legislative, evident, și vreau să spun că sunt mulțumit de evoluțiile pe care le avem. Săptămâna trecută am primit un mesaj de la furnizorul meu de servicii uh, de telecomunicații uh, și m-a anunțat că pot să beneficiez de aceleași servicii peste tot în Uniunea Europeană și un pic mai uh, devreme am primit același mesaj și de la providerul belgian. Deci, practic, lucrurile aproape s-au realizat. Din 15 iunie, taxele de roaming, după cum știți, vor fi abolite total și aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului care au votat în favoarea acestei decizii. Așadar, am ajuns la o soluție uh, și începește portabilitatea conținutului pentru cetățeni și vom vota această propunere la, va fi votată această propunere la sesiunea parlamentară din mai, dar cred că am reușit să atingem acest consens în cadrul trilogurilor, un consens bun pentru toată lumea și, de asemenea, e unul dintre acele lucruri extrem de tangibile pentru oamenii noștri, pentru cetățenii noștri, 20% din cetățenii europeni petrec cel puțin 10 zile pe an într-o altă țară europeană și ei vor fi foarte mulțumiți de această decizie de eliminare a tuturor uh, tarifelor de roaming. Așadar, am reușit să ajungem la un consens uh, și în ce privește banda de 1700 de MHz. Nu e un subiect foarte sexy pentru multă lume, dar pentru mine este, pentru că Uh, telefonia 5G se, baza pe, se va baza pe această soluție. Deci aș vrea să spun că lucrurile merg în direcția cea bună și că putem privi cu speranță către viitor. Uh, unde ar trebui să ne concentrăm atenția în următoarea lună? Mai întâi trebuie să uh, asigurăm o înțelegere în ce privește geoblocarea. Cred că toți membrii Comisiei INCO își amintesc în legătură cu Uh, acele, și amintesc acele cifre pe care le-am primit din uh, studiul uh, de Mystery Shopping care spun că 2% din oamenii care încearcă să cumpere bunuri sau servicii dintr-o altă țară nu au acces la site-urile respective din cauza adresei de IP care e blocată, e geoblocată. 2% nu e foarte mult, dar 27% din cei care au putut să acceseze acele site-uri n-au reușit să se înregistreze pe ele, din nou pentru că site-ul respectiv era geoblocat pentru o anumită țară. Deci dacă erau din Suedia sau Danemarca sau Franța sau Belgia, oricum erau, nu erau din țara care trebuia, ca să spunem așa. 32% din acești oameni care au dorit să cumpere un bun sau un serviciu dintr-o altă țară s-au confruntat cu probleme de livrare, a trebuit să găsim o soluție la această problemă și de aceea am lansat o propunere privind livrarea pachetelor și ne vom ocupa și cu aceste lucruri, dar 27, chiar și 27% din cei care n-au avut nicio problemă cu livrarea n-au putut să plătească, n-au avut cum să plătească, deși Uniunea Europeană este zona unică de plăți, Single European Payment Area. În ciuda acestui fapt, 27% dintre oameni nu au putut plăti pentru că, din nou, cardurile lor nu erau acceptate de site uri respective din cauza țării din care proveneau. Deci vedem că dacă adunăm aceste cifre, foarte mulți oameni dintre cei care au vrut să cumpere dintr-o altă țară membra Uniunii Europene uh, n-au reușit să-și încheie cu succes cumpărăturile și cred că, până la urmă, aici vorbim despre piața unică pe care vrem să o avem în Uniunea Europeană. Așadar, adoptarea raportului uh, Rozatun uh, de mâine ne va duce cu un pas mai aproape de dezideratele noastre. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca pe acest dosar extrem de important. Raportul nostru încearcă să extindă domeniul de aplicare al uh, cooperării în domeniul protecției conținutului non-audiovizual pentru care drepturile au fost uh, uh, clarificate și de asemenea să clarifice problema legislației aplicabile. Aici trebuie să ajungem la un echilibru ținând seama de obiectivele pieței unice digitale aceasta nu poate funcționa dacă există discriminare uh, transfrontalieră. N-ar trebui să existe niciun fel de diferență între piața unică fizică și piața unică digitală. Uh, văd că raportorul uh, a avut același scop ca și Comisia și sunt foarte interesat să aflu opiniile noastre în legătură cu această chestiune. Comisia este dornică să uh, faciliteze o adoptare rapidă a propunerii și să ofere asistență tehnică. Așadar, vom începe trilogurile cât mai repede cu putință. În legătură cu al doilea pachet privind copyright-ul, propunerea în ce privește transmiterea online a programelor TV și radio. Vrem să dăm oamenilor uh, o alegere mai mare în ce privește accesul la uh, programe audio, video, audio TV uh, și TV din toate țările pentru a crește diversitatea culturală. Am propus aplicarea principiului țării de origine pentru drepturile de licențiere pentru radiodifuzorii de servicii online legate de broadcasterii originali cum ar fi uh, uh, uh, transmisia directă și uh, uh tipul de transmisie uh, catch-up, adică transmisia înregistrată. Transmisiile acestea se, sunt cele oferite prin alte mijloace decât cablul și prin protocoale de internet pentru transmisie TV. Mă bazez pe susținerea noastră pentru a păstra uh, nivelul de ambiție al acestei propuneri și abordarea sa echilibrată. Directiva privind copyright-ul trebuie să ne ajute să ne asigurăm că oferim uh, valoarea adăugată și întărirea uh, pieței unice în domeniul digital. Una dintre reforme este menită să permită deținătorilor de drepturi să negocieze mai bine utilizarea conținutului lor în mediul online, și să realizeze o distribuție mai corectă a veniturilor din copyright uh, de-a lungul uh, lanțului valoric, fără să schimbe directiva privind comerțul electronic. Înțelegem că membrii Comisiei IMCO împărtășesc aceste obiective. Totuși, după părerea noastră, amendamentele propuse în ce privește uh, drepturile uh, celor care publică materiale de presă, nu ne vor permite să realizăm în totalitate aceste obiective. Sperăm că aceste prevederi vor fi întărite și că vor uh, duce la echilibrul pe care a încercat să-l obțină Comisia. În ce privește excepțiile, este important să ne asigurăm că schimbările propuse nu schimbă echilibrul uh, pe care îl realizează propunerea noastră între nevoia de a facilita accesul uh, și utilizarea conținutului protejat din punct de vedere al copyright-ului și uh, protejarea deținătorilor de drepturi. În ce privește contractele digitale? Propunerea privind contractele digitale, propunerea privind contractele digitale sunt legate strâns de alte inițiative din pachetul privind comerțul electronic și combină beneficii, uh, beneficiile combinate ale aceste inițiative pot uh, aduce câștiguri economice pentru Uniunea Europeană și uh, beneficii pentru consumatorii europeni, dar și pentru întreprinderi. Armonizând legislația contractuală națională, se poate elimina orice diferență legislativă pe care o anumită firmă o poate invoca uh, în susținerea practicilor sale de geoblocare actuale. Uh, președinția estoniană, de asemenea, se va ocupa de vânzarea online de bunuri. Multe dintre soluțiile și compromisurile care s-au discutat uh, ar putea să devină funcționale pentru ambele propuneri. În ce privește evaluarea la jumătate de mandat, comunicarea Comisiei în legătură cu această evaluare a pieței unice digitale va fi principala noastră inițiativă pentru anul viitor. În această revizuire vom dori să ne concentrăm pe platforme, pe eh, cibersecuritate, pe economia electronică, e-economy și să propunem anumite noi acțiuni, cum ar fi în domeniul e-sănătate sau relații internaționale și așa mai departe. Vom uh, evalua situația în care ne aflăm în ce privește implementarea strategiei pieței unice digitale și vom marca anumite domenii în care va fi nevoie de acțiuni în viitor. În ce privește platformele și evaluarea la jumătate de mandat. Uh, trebuie să examinăm procedurile de notificare și de acțiune. Ce este o notificare validă? Care este politica companiilor în ce privește notificarea? Dar trebuie să ne uităm și la problemele de responsabilitate atunci când platformele uh, acționează proactiv pentru a elimina conținut ilegal, pentru că ele nu sunt uh, ajutate de existența unor reguli foarte clare în aceste domenii. Nu creăm uh, Ministerul Adevărului aici, dar să nu uităm că știrile false, și numitele fake news, sunt uh, o problemă, dar asta nu înseamnă că sunt neapărat ilegale. Și trebuie să avem încredere în oamenii noștri. Există unele probleme pentru IMM-uri atunci când acestea au de-a face cu platforme mari sau dominante. Analiza noastră arată că principala problemă e legată de lipsa mecanismelor de rezolvare a disputelor și lipsa de transparență în luarea deciziilor de către platforme, decizii care adesea sunt unilaterale. De exemplu, închiderea conturilor, schimbarea condițiilor uh, și termenilor fără transparență informațională. Dar, de asemenea, nu e clar dacă legislația europeană se aplică sau legislația din California se aplică acestor platforme și noi reflectăm asupra unor soluții. În ce privește Valoarea economiei uh, uh, datelor, economia uh, electronică, va crește până la 139 de miliarde de euro până în 2020. Fluxul liber al datelor este esențial pentru a reduce costurile stocării datelor și pentru operațiunile IT transfrontaliere și pentru crearea de economii de scală începește serviciile de tip cloud computing noi examinăm anumite posibile încălcări ale unor reguli de restricționare a localizării datelor pe baza legislației europene primare și secundare. În ce privește cibersecuritatea, Uniunea a făcut recent progrese semnificative în acest domeniu, mai ales în 2016, cu prima legislație europeană în domeniul securității cibernetice, sub forma directivei privind securitatea rețelelor informatice. Acum uh, colaborăm strâns cu statele membre în procesul de transpunere și din moment ce acest peisaj evoluează extraordinar de mult uh, și a evoluat în ultimii patru ani, evaluăm acum uh, strategia din 2013 privind securitatea cibernetică pentru ca ea să reflecte mai bine noile provocări și pericole. Încercăm să vedem cum putem îmbunătăți rezistența Uniunii Europene, capacitatea de reacție și de cooperare în acest domeniu. Așadar, acum o lună am fost în Statele Unite și am avut unele discuții și, de asemenea, în Congres și oamenii erau extrem de îngrijorați în legătură cu internetul lucrurilor, cu Uh, și de legătura cu amenințările cibernetice a uh, conform unor prognoze, vor fi aproximativ 50 de miliarde de device-uri conectate în anul 2020 deja, dar după cum știm, în Statele Unite, toamna trecută, ei au putut să creeze botnet-uri, adică device-uri infectate cu virus, uh, tot felul de uh, echipamente care au fost folosite după aceea pentru a ataca uh, pro, uh, uh, providerii de servicii și au reușit chiar să le blocheze activitatea unor uh, hackerii. Deci trebuie să găsim soluții globale atunci când vorbim despre cibersecuritate și despre internetul lucrurilor, pentru că așa cum știm astăzi, în multe cazuri, uh, fabricanții nu dau atenție chestiunilor de securitate și, de asemenea, Trebuie să avem de-a face cu uh, educația, trebuie să ne ocupăm de educația cibernetică, să învățăm pe oameni să-și protejeze uh, spațiul uh, cibernetic, să schimbe setările din fabrică de la un echipament atunci când cumpără, știu, un, uh, aer, un aparat de aer condiționat nou sau un uh, aspirator. Evaluarea pieței unice digitale, evaluarea la jumătate de mandat, se va concentra și pe impactul asupra societății și economiei. Începește sănătatea, ne vom concentra pe oferirea unui acces uh, sănătos la, și corect la date uh, la nivel transfrontalier și la aplicațiile necesare comunității uh, medicale implementarea planului de acțiune din 2016 merge conform planului folosind uh, principiul Digital by Default, uh, vom ajunge la o reducere drastică a poverii administrative pentru oameni, pentru cetățeni și pentru uh, întreprinderi și salutăm susținerea largă de care dă dovadă Comisia IMCO în acest sens. În fine, trebuie să realizăm că digitalizarea ridică anumite temeri, mai ales în ce privește locurile de muncă. Trebuie să facem eforturi pentru a Uh, răspundă acestor preocupări ale societății și pentru a-i pregăti, pentru a instrui pe oameni. De aceea lucrăm la implementarea rapidă a inițiativelor din noua agendă privind capacitățile profesionale. Suplimentar vom lansa schema de oportunități digitale în 2017 pentru a facilita uh, programe uh, de internship transfrontaliere pentru absolvenți. Vă mulțumesc pentru atenție și sigur sunt gata să vă răspund la întrebări și să ascult cu mare atenție la propunerea dumneavoastră și ideile dumneavoastră despre cum trebuie să procedăm în ce privește dosarele pieței unice digitale. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Anzi, pentru că ați prezentat atât de bine situația actuală și propunerile comisiei care sunt acum în discuție și de asemenea și viitoarele propuneri care sunt menite să facă fața provocărilor care ne confruntăm în ce privește piața digitală. Dragi colegi, deschid uh, discuția. Începem cu coordonatorii. Andreas, doresc să încep pentru PP? Voi fi foarte succins și voi vorbi la obiect. Sunt trei lucruri de spus. În primul rând, mulțumesc domnului vicepreședinte Ansi pentru observațiile foarte clare. Cred că ceea ce ați schițat ne arată încă o dată că Comisia încearcă să lucreze bine, dând dovadă de echilibru în domenii foarte complicate, um, acționând pe un front larg acolo unde este nevoie și căutând soluții acolo unde este nevoie de ele. Voi reveni. În primul rând, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, geoblocare și așa mai departe, peste tot ați încercat să găsiți soluții echilibrate, să încurajați piața internă, dar să nu pierdeți din vedere și celelalte interese. Deci, trebuie să vedem că există și nordul și sudul, estul și vestul și că peste tot putem să ne bucurăm de sprijin și cred că până acum, așa cum spuneați și dumneavoastră, am avut multe succese și cred că e și meritul dumneavoastră. În al doilea rând, în acele domenii unde trebuie să obținem avantaje foarte importante, cum ar fi armonizarea, și vă mulțumesc că ați menționat acest lucru, pentru că data trecută când am vorbit uh, Comisia nu îndrăznea să spună foarte clar că aceasta e singura șansă pe care o avem pentru îmbunătățirea și eficientizarea pieței interne. Noi suntem perfect de acord, dar să fim conștienți de faptul că statele membre încă mai trebuie împinse un pic de la spate să accepte această regulă unică, pentru că asta cumva le ia din puterile pe care le aveau până acum. Și în al doilea rând, avem de face și cu securitatea cibernetică. Nu insist, cred că directiva în materie a fost foarte utilă din punctul de vedere al Parlamentului și așteptăm și acum uh, și continuarea procesului de transformare. Mai trebuie să vedem uh, ce se întâmplă cu platformele și fake news. Cred că fake news e un concept foarte complicat tehnic și legal, juridic, dar cred că trebuie spus că e ciudat că acele platforme care au uh, foarte mare priză la public nu-și asumă deloc răspunderea pentru unele prostii și nu doar prostii, ci lucruri chiar periculoase care se postează pe aceste platforme și ar trebui să uh, le impunem un model asemănător celor care atunci când publică ceva și asumă răspunderea. Cred că aceste știri false sunt o problemă care, au, care a apărut odată cu aceste uh, platforme și uh, așteptăm cu nerăbdare propunerile dumneavoastră de a rezolva această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc, Andreea, spune doamnă președinte. Avem și știrile despre uh, alegerile din Franța și felul în care uh, au fost ele prezente pe platforme, apropo de fake news, dar acum domnul Dante. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi permit domnului comisar să își pună căștile. Abbiamo tempo, forse. grazie mille. Avem suficient timp. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru disponibilitate, pentru că sunteți prezent și ne-ați prezentat aceste lucruri așa de interesante. Eu aș vrea să mă opresc asupra patru lucruri. În primul rând, platformele. După cum ați menționat și dumneavoastră, cu un an în urmă, comunicarea Comisiei a fost un punct important și acum lucrăm uh, la un raport în Parlament. Colegul meu, Andreea Șfaba, a menționat acest lucru, sub, subiectul știrilor false, discriminării, responsabilizare până la urmă, pentru că acesta este unul dintre subiectele strategice pentru aceste platforme. Nu trebuie să prevedem controle speciale, nu trebuie să ne transformăm într-un minister al cenzurii, dar nici nu vrem ca, într-un fel sau altul, Ministerul Cenzurii să fie făcut de rolul acesta să fie jucat de platformele private. Prin urmare, avem și noi răspunderea noastră și aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, cadrul juridic actual este suficient. E-commerce este o directivă importantă, însă astăzi nu vorbim doar despre gestionarea platformelor uh, cu activități comerciale. E vorba de platforme care intermediază servicii, schimburi de informații și asta este un subiect pe care eu îl consider important. În plus, uh, în al doilea rând, este clar că în spatele tuturor acestor lucruri se ascund algoritmii și algoritmii sunt un subiect foarte important de abordat. Trebuie să garantăm proprietatea intelectuală, nu e vorba de a uh, împieta asupra capacităților companiilor, dar Considerați în situația actuală că este necesar să avem un sistem care într-un fel sau altul se ocupă și de algoritm sau nu? În al treilea rând, companiile nou înființate, startup-urile europene ca platforme sunt mici în Europa, sunt platforme, platformele mari vin din Statele Unite, din China, din Rusia. Platformele europene, în special cele pentru economia colaborativă, sunt foarte mici și subcapitalizate. Întrebarea mea este dacă, după părerea dumneavoastră, sunt necesare programe care să ofere un sprijin real sub formă de capital de risc, de ce nu, astfel încât Europa să poată să aibă platforme care să joace un rol important și la nivel european și la nivel global. Și apoi, cibersecuritatea. Ați menționat faptul că acum lucrăm la implementarea NIS, care fără, dumne- fără îndoială a fost foarte important. N-aș vrea Sigur, înțeleg că acesta este un subiect strategic. Securitatea rețelei este securitatea cetățenilor și a serviciilor oferite lor, foarte importantă. Însă, noi suntem în fază de implementare sau, după părerea dumneavoastră, avem nevoie și de o relansare pe așa un subiect important? Mulțumesc! Mulțumesc, Nicola, pentru vers acum. Thank you, Chair, and, uh... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și vicepreședintelui Ansi pentru progresele deja înregistrate în legătură cu strategia pentru piața unică digitală și, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare și evaluarea la jumătate de termen. Împărtășim obiectivul pe care l-ați schițat și anume dezvoltarea, crearea de plus valoare pentru consumatorii europeni prin strategia aceasta și cred că pentru regulamentul geoblocare trebuie spus că nu trebuie adoptat doar foarte rapid, ci și trebuie să aducă schimbări reale pentru consumatori. Dacă nu există oferte juridice la dispoziția consumatorilor, ei vor apela la soluții legale sau își vor folosi banii pentru a-i da uh, rețelelor VPN și nu producătorilor, ceea ce n-ar fi de dorit în niciun caz. Și vreau să știu dacă veți susține um, propunerea Parlamentului European de a include în propunere și conținutul audiovizual neprotejat de drepturi de proprietate intelectuală. De asemenea, ni se pare că e foarte bine să permitem Uh, furnizorilor de servicii audiovizuale să mm, ofere serviciile și transfrontalier, unde nu au licență, însă în propunerea privind geoblogarea e vorba de conținut protejat în care producătorii au licență și aleg să facă geoblocare. Cred că e foarte important să ținem seama de acest aspect. În legătură cu intermedierii online, cred că e foarte încurajator faptul că Comisia dorește să rămână acum la răspunderea limitată din uh, directiva privind comerțul electronic, dar nu pot să înțeleg evaluarea cum că actuala propunere privind uh, copyright-ul respectă acest principiu. Cred că articolul 13 subminează directiva privind comerțul electronic și încă o dată vă atrag atenția asupra evaluării academice a acestei propuneri care a fost pusă la dispoziția Comisiei uh, și a um, serviciului, uh, a rezultatelor serviciului de cercetare al Parlamentului, care spune că acest um, articol 13 introduce o obligație de supraveghere în legătură cu legislația privind uh, domeniile online, cred că deja s-a vorbit și în raportul privind copyright-ul și în legătură cu piața digitală despre problemele acestea și bănuiesc că nu e o, nicio surpriză că există acum o poziție. Ați spus că vor fi proceduri uh, pentru eliminarea conținutului și că veți încerca să eliminați și um, capcanele de responsabilitate. Bineînțeles că e nevoie de abordări diferite pentru probleme diferite și vedem că unele state membre iau acum inițiative proprii, cum ar fi Germania, care a propus o lege în legătură cu știrile false și instigarea la ură, dar credem că aceste propuneri vor duce la o fragmentare dacă nu avem uh, Uh, reguli europene privind uh, notice and takedown și de asemenea s-ar putea să se creeze instrumente greșite pentru că aceste probleme de obicei uh, sunt conținuturi care nu sunt clar ilegale conform legislației naționale și în legătură cu mărcile comerciale există și blocarea de conținut legal și avem nevoie de mecanisme de soluționare a disputelor eficace, mai ales dacă se folosește conținut sau mărci comerciale uh, Um, și există utilizări protejate de excepții, de derogări. Deci vrem să știm mai multe despre ce intenții aveți, dacă vă gândiți la propuneri uh, legislative pentru notice and takedown sau doar îndrumări. În legătură cu agenda privind competențele, cred că e foarte important să avem pro, uh, competențe de codificare. Problema în Uniunea Europeană că nu există suficiente o posibilități de finanțare și trebuie să uh, le permitem celor care fac uh, încodare ca să devină antreprenori. În ceea ce privește Civitec, propun să avem un premiu pentru prototipuri, pentru inovare și aș saluta o evaluare pozitivă din partea Comisiei pentru astfel de inițiative. Și în final, în legătură cu securitatea cibernetică, cred că o modalitate principală de a-i proteja pe cetățeni de atacuri malițioase e să le permitem uh, încriptare end-to-end -end pentru toate comunicările lor. Comisia va fi de acord cu obligație, de exemplu, pentru serviciile de comunicare electronică de a coda end-to-end -end, uh, comunicările? Domnul președinte întreabă dacă se poate uh, ajunge la final. Și în final putem uh, cere ca uh, consumatorii să-și poată modifica mm, terminalul. Dacă nu se mai pun la dispoziție actualizări, utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea să și uh, asigure singuri securitatea cibernetică. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc. În legătură cu articolul 13 pe care l-am menționat, poate nu știe toată lumea, dar fiindcă se și transmite în direct ședința, trebuie spus că e partea care se ocupă ocupă de uh, piața internă în directiva privind comerțul electronic. Domnul comisar, da, ați menționat articolul 13, dar eu vin de la țară, mi-e mai greu să urmăresc ce spun oamenii, deci dacă vorbiți de articolul 13 și după aceea 97, mai zice altcineva și cineva menționează directiva 247 uh, sau 21, deja nu mai fac față. and also for our viewers, Vice President. Cred că la fel e și pentru cei care ne urmăresc, domnule vicepreședinte, spune doamna președinte. Și acum, din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, și felicitări pentru tot ce s-a făcut deja în legătură cu piața internă și digitalizarea. Am două întrebări. În primul rând, în legătură cu geoblocarea, era vorba de exceptare pentru materialele cu uh, copyright. Întrebarea era dacă există intenții de a rezolva pe viitor această problemă sau sunteți mulțumit de propunere așa cum este ea acum. A doua întrebare din partea colegului Dita care m-a rugat să pun această întrebare în legătură cu localizarea datelor obligațiile legate de localizarea datelor devin o problemă reală în Europa, mai ales când e vorba de achiziții publice. Poate că e nevoie de anumite restricții uh, limitate ca număr pentru motive de securitate, însă majoritatea unor astfel de obligații nu sunt în interesul nimănui și sunt dăunătoare și um, întreprinderilor și contribuabililor. Acest for a cerut deja o interdicție a acestor obligații, Consiliul uh, a făcut același lucru și întrebarea mea este de ce mai aveți nevoie pentru a trece la o propunere legislativă în acest sens? Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc Ian Zecu și acum Denis Leon în numele GUE. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului vicepreședinte ANSIP pentru uh, prezentarea pe care a făcut-o. Suntem cu toții de acord, bineînțeles că piața digitală internă e o mare prioritate acum și, în general, suntem mulțumiți de faptul că se accelerează eforturile în acest domeniu. Ar fi o observație pe care aș vrea să o fac, uh, o observație cu caracter general. Încă de la început, sunt în Comisia pentru Piața Internă și încerc să mă uit la propuneri și la mm, propunerile legislative din perspectiva unui mic întreprinzător. Dacă mă uit la rezultatele pe care le avem acum în ceea ce privește piața digitală, nu cred că e neobișnuit că și uh, că multe IMM-uri cer ajutor, pentru că nu mai înțeleg ce spune legislația foarte adesea nu e foarte clar. Dacă e clar din punct de vedere juridic, trebuie să fii avocat ca să înțelegi toate trimiterile și așa mai departe. Și uneori, mă refer acum la geoblocare, propunerea inițială a Comisiei nu cuprindea evaluarea de impact necesară pentru IMM-uri acel principiu uh, thinking small first. Unde a dispărut acest principiu când e vorba de piața digitală? Știu că și domnul raportor Tun uh, s-a străduit cât de mult a putut, dar mâine voi propune ca pe lângă trialog să facem și noi o evaluare de impact tocmai din perspectiva aceasta, pentru că dacă elaborăm legislație nouă care apoi o să ducă la dispute pentru că nu e suficient de clară, cred că ne ratăm obiectivul și armonizarea de plină nu va mai însemna nimic. Mulțumesc. Mulțumesc, Marcus Azulo, în numele FMI. Mulțumesc, mulțumesc domnului vicepreședinte. Mulțumesc, deci, domnului vicepreședinte, pentru prezență. Aș vrea să mă refer la prima dumneavoastră intervenție, în care ați subliniat că obiectivul dispozițiilor de care discutăm este să promovăm diversitatea culturală. Însă eu mă tem că dacă nu suntem atenți, s-ar putea să ne îndreptăm către un produs unic, informații unice. Și am două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește geoblocarea și copyright-ul tindem să uităm astăzi că în ceea ce privește dreptul de autor, totul se bazeze pe teritorialitate. Fie că ne place sau nu, așa stau lucrurile și trebuie să le luăm în considerare. Dacă nu, riscul este să fie redusă oferta pentru utilizatori uh, la nivelul marilor grupuri care își permit să investească sume mari pentru a oferi informații unice. Prin urmare, din această perspectivă, aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. A doua întrebare are legătură cu platformele online și cu răspunderea celor care le gestionează. Datorită directivei privind comerțul electronic, astăzi ă, trăim într-un regim de responsabilitate limitată. Directiva e din 2000. Prin urmare, în ultimii 17 ani, internetul a putut să se dezvolte tocmai datorită contextului creat de aceasta. Și astăzi, în loc să încărcăm platformele cu o mai mare responsabilitate, nu credeți că dacă facem acest lucru riscăm să ne îndreptăm către un produs unic? Riscăm un proces de cenzură preventivă. Și al doilea rând, în al doilea rând, o altă problemă care ne preocupă ar fi faptul că acest control poate fi efectuat de marile grupuri, deci practic riscăm să blocăm accesul pe piață pentru companiile nou înființate sau pentru grupuri de dimensiuni mai mici care nu dispun de fonduri așa semnificative. În ultimii 8 ani, YouTube a investit 60 de milioane de euro pentru verificarea conținutului. Mulțumesc! Mulțumesc, Marco! colegii care doresc să intervină acum, dar nu mai mult de un minut, pentru că și vicepreședintele să aibă timp să răspundă. Începem cu Lucy Anderson. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar. Ne bucurăm să vă vedem alături de noi. Două chestiuni. Mai întâi, în legătură cu contractele online mai ales pentru vânzare de bunuri, pentru că sunt raportor uh, din umbră pe acel dosar, dar și în legătură cu coletele, mm, pentru care sunt raportor în Comisia de Transport și mă implic și în discuțiile de aici. Mai în general, cred că piața unică digitală trebuie să funcționeze și să aibă legislație mm, rezonabilă peste 10 ani oamenii o să privească înapoi și o să vadă care a fost rolul Uniunii Europene și o să spună cât de benefic a fost. Mai întâi, în legătură cu contractele online, suntem foarte dornici să avem aici o propunere și știu că s-a discutat foarte mult. Ar fi interesant dacă ne-ați putea aduce informații mai noi, să ne spuneți dacă s-a făcut ceva nou în timpul președinției malteze în legătură cu contractele și mai ales cam dacă puteți să ne spuneți cum o să arate propunerea pentru colegii de aici. Uh, noi considerăm că e bine să nu ne grăbim, pentru că extinderea jurisdicției la vânzarea de bunuri în întreaga Europa e ceva foarte semnificativ și pentru consumatori și întreprinzători și pentru toată lumea. Deci e bine să nu ne privim. Și chiar dacă e foarte importantă armonizarea pentru certitudinea juridică, iarăși trebuie să fim siguri că avem ceva foarte bun. În legătură cu coletele, nu e vorba doar de preț, e vorba și de calitatea livrării și de a ne asigura că micile întreprinderi și consumatorii obțin o, o înțelegere corectă. Și îmi cer scuze că menționez articole, dar articolul 6 din propunere, care după părerea mea, ca și altora, stigmatizează în mod incorrect uh, prestatorii de servicii universale uh, ar trebui să dispară, pentru că permite posibilitățile de a alege numai elementele favorabile. Și am vrea să știm ce intenționați să faceți cu uh, problemele legate de răspundere, de livrări care nu merg bine și ca consumatorii să știe exact ce drepturi au și să le fie promovate interesele. Deja s-a arătat o ocazie în acest sens. Mulțumesc, uh, Lucy, vă rog să respectați timpul Virginii. Mulțumesc. Voi încerca să fiu subcintă. Domnule vicepreședinte, mulțumesc că sunteți alături de noi și aș vrea să insist asupra unui aspect. Piața unică digitală e într-adevăr o prioritate, dar în această dezbatere există o miză esențială pentru spațiul european care poate nu e suficient discutată, și anume necesitatea menținerii uh, sectorului creativ, cultural mai ales, cât mai mult uh, și cât mai uh, dinamic, Uh, e un aspect simbolic pentru că faptul că avem creație culturală în Europa care reflectă ceea ce suntem și care ne sunt valorile e o comoară pe care uh, probabil ar trebui să o apărăm, să o susținem, să o încurajăm cât mai mult. De asemenea, e și un imperativ economic, pentru că există locuri de muncă plus valoare creată pe teritoriul european și vedem că există tensiuni tot mai mari care, de fapt, mută bogăția, valoarea acestei uh, creații către platforme care nu țin cu adevărat seama de această valoare. Deci, tocmai în legătură cu articolul 13, în legătură cu reducerea drapajelor acestea care mută valoare în altă parte, cred că ar trebui să fim mai voluntari. Vor fi propuneri care vor destabiliza și amenința economia creației, domeniile creative, mă refer la geoblocajul care Uh, riscă să îndepărteze opere care nu sunt supuse dreptului protecției prin drept de autor și nu e vorba de audiovizual. Uh, există și politici de uh, susținere a creației și acestea sunt la nivel național. Deci, în general, în ceea ce privește platformele, televiziunea prin cablu și satelit care pune sub semnul întrebării teritorialitatea audiovizualului, pentru că așa se face întoarcerea valorii către audiovizual. Bun, în general vedem că neutralitatea platformelor e din ce în ce mai mult uh, o chestiune teoretică netranspusă în practică. Vedem că algoritmii fac cu adevărat uh, muncă editorială, sunt mijloace mass media, e vremea să le considerăm ca atare și în legătură cu uh, algoritmii mai în general sunt probleme etice. Vedem că aceștia reproduc discriminare, deci comportamente umane și deci ar trebui să știm dacă în comisie se reflectează la aceste uh, probleme pentru a ajunge la un control uh, al algoritmilor, astfel că să avem o etică mm, de dorit și un control al discriminării. Mulțumesc. Doamna Rozăciu. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să recunosc, domnule comisar, că mă bucur foarte tare că dumneavoastră sunteți cel care răspunde de piața unică digitală, deoarece Așa o să facem progrese. E nevoie de oarecare curaj ca să înlături obstacolele care fac ca piața să fie fragmentată. Și mă bucur că avem pe cineva așa angajat ca dumneavoastră. Simt că avem cu adevărat sprijin din partea dumneavoastră. Problema mea constantă e că rămânem mereu în urmă și nu avem timp. Și mă întreb de ce cei care se ocupă de comerț doresc să mențină niște structuri rigide când lumea se schimbă atât de rapid. Avem nevoie de soluții noi și de uh, modele de afaceri noi și să nu ne temem de schimbare. Dar cred că încet, încet uh, o să se schimbe lucrurile. Dar trebuie să dăm dovadă de consecvență cu toții. Am numai un minut, probabil și trecut. Vreau doar să mai spun ceva despre acele fake news, știri false pe care le-ați menționat. Uh, cu toții. E ceva foarte important. Răspunderea pentru acestea trebuie precizată, pentru că instigarea la ură uh, este foarte prezentă și persoanele care difuzează astfel de mesaje instigatoare la ură sunt uh, absolut irresponsabili, iar noi nu putem să facem nimic împotriva lor. Trebuie să înțelegem urgent că e nevoie de legislație de un fel sau altul și colegilor. Poli- Departamentul de Politici a făcut două studii suplimentare în legătură cu geoblocarea pe care le-am menționat. Economiștii și juriștii, uh, dar și dumneavoastră cu toții sunteți invitați să le citiți, pentru că sunt foarte interesante. Mulțumesc! Mulțumesc, Jușa, și acum Caia Calas. Da, voi vorbi în estonă, pentru că e o, un prilej unic Într-adevăr, de obicei nu am prilejul să vorbesc în limba mea maternă. Voiam să fac o observație generală. Când discutăm de piața unică digitală și strategia pentru aceasta, toată lumea a fost de acord cu ideea că avem 500 de milioane de cetățeni și totuși multe reguli și reglementări diferite în statele membre și scopul ar fi să creăm reguli comune pentru toată lumea, pentru întreprinderi, pentru consumatori, astfel încât uh, interesele tuturor să fie avute în vedere. Dar dacă ne uităm acum la propunerile care ne parvin și când le discutăm, pierdem din vedere cumva acest obiectiv original, adică să avem o regulă comună pentru toți, mă întreb, dat fiindcă nici nu prea mai am timp, dacă Comisia Uh, își mai amintește de acest scop urmărit. Mă întreb dacă încercați să vă asigurați că nu se pierde din vedere scopul urmărit printre toate aceste propuneri. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum dau cuvântul și mie, spune doamna președinte, foarte pe scurt, pentru a vă spune cât de mult sunt de acord cu viziunea dumneavoastră a unui internet global, deschis și echitabil. Și vreau să adaug un apel, o invitație de a utiliza toată autoritatea pe care o aveți pentru a face presiune asupra statelor membre, pentru piața unică, digitală și cea mai fizică, pentru care avem aceleași probleme. Tendințe protecționiste, prea multe lucruri luate de, de bune și um, să vă ocupați și de libertatea de circulație, inclusiv pentru date, care nu sunt doar uh, un pilon al pieței interne, pentru competitivitate, creștere economică și locuri de muncă, ci uh, tot mai mult uh, e percepută ca un lucru negativ sau ceva de luat de la gata. Suntem mulți dintre noi foarte îngrijorați de poziția statelor membre și aveți această experiență, aceste cunoștințe, această abilitate extraordinară de a face ceva pe aceste teme. Deci vă rog, ajutați-ne să nu se piardă din vedere acestul, uh, aceste lucruri, să nu se vorbească numai de birocrație. Deci, după cum vedeți, noi vă susținem în această dezbatere foarte largă și uh, cu mult angajament. Și acum, în legătură cu un aspect punctual despre care vorbea și Dita, localizarea datelor. Parlamentul deja în 2016 a cerut Comisiei să vină cu o propunere de regulament. Din motivele pe care le menționați mai devreme, libertatea de circulație a datelor și alte libertăți de circulație, piața unică digitală și cea fizică, uh, care ar trebui să fie egale și neutre. De ce nu prezentați această propunere, dat fiind că și dumneavoastră și Comisia spuneți că localizarea datelor merge mână în mână cu uh, dezvoltarea pieței unice digitale? Vă gândiți la ceva anume? La o propunere concretă până la finalul mandatului. Mulțumesc și aveți 10 minute la dispoziție pentru a răspunde la toate aceste întrebări. I even don't know from which... Nici măcar nu știu de unde să încep pentru a vă, da, pentru a vă răspunde la întrebări. În ceea ce privește localizarea, nu doar în Uniunea Europeană, ci la nivel global, tendințele nu par să fie foarte bune, pentru că în Uniunea Europeană deja avem 56 de legi diferite care cer localizare pentru date în statele membre UE și putem vede, vedea cum statele respective doresc să propună noi reguli inclusiv prin articolele privind localizarea datelor. Din câte înțeleg eu, însă, nu e un lucru bun. Înțeleg că trebuie să existe excepții în ceea ce privește datele care țin de securitatea națională sau când vorbim despre sănătatea publică, deci trebuie să avem abordare proporțională, practic. Nu că atunci când vorbim despre politici publice sau sănătate publică, singura soluție să le protejăm este să le păstrăm în interiorul frumoaselor state membre. Jucătorii globali pot să aibă 28 de centre de date în 28 de state membre UE. Însă, companiile mici și mijlocii, companiile nou înființate, nu o să poată să aibă 28 de centre de date în 28 de state membre. Și mesajul pe care îl transmitem încă o dată dacă consider, continuăm cu genul acesta de localizări forțate este nici nu vă obosiți sau măcar mergeți în Statele Unite pentru că acolo oricum piața e una unică cu peste 300 de milioane de consumatori sănătoși. Prin urmare, nu asta e mesajul pe care să vrei să-l transmiți companiilor nou înființate. Însă, conform analizei noastre, dacă vom putea uh, înlătura barierele deja existente din calea liberei circulației a datelor, vom putea reduce cu 7,2 miliarde de euro prețul pentru serviciile cloud în următorii ani. Și dezvoltarea economică va fi și mai spectaculoasă, 8 miliarde de euro pe an. Acestea sunt chestiuni de care trebuie să ne ocupăm și uh, ne vom face propunerile în acest sens pe durata revizuirii la jumătatea intervalului. Mai există și chestiuni emergente, cum ar fi proprietatea datelor, accesul la date, chestiuni care țin de răspundere, cloud switch, portabilitatea datelor și așa mai departe. Deci trebuie să găsim soluții la toate aceste chestiuni și, cum am spus, revizuirea la jumătatea intervalului se va ocupa de toate aceste aspecte. Apoi, ați pus o întrebare cu privire la obiectivele comune. În toate statele membre, ne dorim cu toții să trăim cât mai mult, însă există diferențe, există soluții diferite de la un stat la altul. Prin urmare, chestiunea e foarte complicată. Am început prin a menționa eliminarea taxelor de roaming. Pare ușor să elimine acele suprataxe de roaming, însă statele membre se află în situații extrem de diferite și este foarte complicat, ba chiar dureros pentru unele state membre, mai ales pentru cele din sudul Europei, pentru că trebuie să facă investiții pentru a oferi servicii turiștilor care le vizitează țara, pe durata verii, de exemplu. Altfel nu pot, însă s-ar putea ca pe restul de 9 luni, în afara sezonului turistic, să nu poată înregistra profit din aceste investiții. În alte țări, ofertele pentru clienți sunt foarte generoase, prețurile sunt accesibile și de aceea, de exemplu, în Finlanda, oamenii pot cumpăra de 100 de ori mai mulți gigabytes decât poți cumpăra cu aceiași bani în Ungaria diferențele la nivelul prețurilor sunt remarcabile și, de asemenea, acest lucru se reflectă și la modul în care sunt consumați acei gigabiți. În Finlanda avem 11 gigabiți pe persoană pe lună, iar media la nivelul Uniunii Europeane este de 1 gigabyte. Prin urmare, lucrurile variază de la un stat la altul și trebuie să găsim soluții echilibrate. După cum ne-a spus și Andreas, Nu putem spune nu ne pasă de țările din sud sau din nord. Majoritatea sunt pentru, așa că haideți să aplicăm această lege. Deja, pe multe aspecte sensibile am reușit să ajungem la un context și asta este calea pe care trebuie să o urmăm și pe viitor și nu să ne folosim de puterea acolo unde acest lucru este posibil și să nu ne pese de grupurile mai mici sau statele mai mici, de IMM-uri și să ne preocupe doar mari jucători. În ceea ce privește discursul URI și platformele, sunt mulți oameni care au menționat această problemă. După cum am discutat în ultima sesiune plenară, acest lucru este un subiect foarte complicat. Prin urmare, nu există soluții facile. Nu este ușor să interzici știrile farse sau discursul urii, deși acesta este deja interzis, însă ați menționat aici și că Există conținut, conținut legal care a fost preluat de alte platforme și cunoaștem cu toții situația cu fata aceea din Vietnam, Napalm Girl, în care și prim-ministrul a trebuit să intervină pentru că Facebook a hotărât să elimine fotografia respectivă. O fată goală, pornografie infantilă și algoritmii respectiv nu triază mesajele politice legate de imaginile publicate și care aveau legătură în cazul de față cu războiul din Vietnam ce vrem și ce intenționăm să facem. După cum am spus, directiva e-commerce trebuie să rămână în forma actuală. Regimul răspunderilor limitate de asemenea trebuie să rămână. Însă, din câte înțeleg eu, trebuie să clarificăm acest principiu de notificare și acțiune. Ce înseamnă, de fapt? Ce se notifică care sunt caracteristicile, care sunt limitele de timp în care trebuie să se dea răspunsuri și drepturile celor a căror conținut încărcat a fost eliminat. Au dreptul să se adreseze instanței și așa mai departe. Aceste reguli procedurale trebuie să fie mai clar și cum am spus chiar la început, platformele online vin cu inițiative, după care se tem că vor fi pedepsite pentru că au avut spiritul acesta de inițiativă și acum cineva va spune sunteți responsabili de tot ce s-a încărcat pe platforma dumneavoastră. Prin urmare, am vrea să clarificăm acele reguli. Ce înseamnă această notificare și eliminare de pe platformă? Trebuie să promovăm acest rol pe noile platforme și în rândul intermediarilor. Și trebuie de asemenea să avem încredere în oamenii noștri, să ne bazăm pe bunul lor simț. Există oameni care susțin că Abraham Lincoln l-a spus ceva, un lucru valabil în prezent, chiar dacă a fost pus cu 100 de ani în urmă poți să-i prostești pe toți la un moment dat sau poți să prostești câțiva oameni tot timpul, dar nu poți să prostești pe toată lumea tot timpul. Veștile sau știrile uh, false sunt negative și despre ce vorbim noi este și mai rău. Am fost în Estonia când am avut Ministerul Adevărului și nu vreau să recunosc, să recomand genul acesta de soluții la nivel european. Dar cum am spus, nu suntem mulțumiți și trebuie să acționăm. Eu cred însă în măsuri de autoreglementare, măsuri centrale de reglementare și, de asemenea, trebuie să ne bazăm pe activele cele mai importante care există la nivelul platformelor dacă vor pierde datorită discursului uria, veștilor um, false, dacă își vor pierde încrederea populației, vor pierde codă de piață. Cred că platformele respective sunt gata să reacționeze. Însă trebuie să lucrăm împreună, trebuie să intensificăm presiunea și exact asta și vrem să facem. În ceea ce privește companiile nou înființate, trebuie să creăm piața unică în Uniunea Europeană, acesta este mesajul meu, și dacă vom avea cu adevărat o piață unică cu 500 de milioane de consumatori, oamenii inteligenți nu vor mai părăsi Uniunea Europeană și vor putea face economii și câștiguri de scală în Uniune. trebuie să avem această piață unică, inclusiv piața unică digitală în Uniunea Europeană. Un alt subiect interesant este cel care are legătură cu multe uh, platforme bazate pe abonamente, astfel încât uh, artiștii, muzicienii să poată câștiga. Sunt platforme care se bazează pe publicitate. Sumele sunt foarte diferite. Putem vorbi despre 0,6 miliarde de euro într-una din situații, platforme pe bază de publicitate și în altele vorbim despre 2 miliarde de și 142 de milioane de abonați. Asta într-un caz și 0,6 miliarde cu aproape un miliard de utilizatori pe lună. Sigur că eu pot să înțeleg situația muzicienilor care, artiștilor care nu sunt situa- mulțumiți de această situație. Trebuie să ne protejăm artiștii și de aceea am venit cu această propunere. În ceea ce privește încriptarea, Carol Left l a părăsit sala, dar chiar și în Estonia lucrurile sunt văzute diferit. Cum să avem încriptare, după care comunicare cu oamenii? Există oameni care spun că dacă vorbim despre comunicare, important este roamingul și trebuie să existe portițe de scăpare. De exemplu, cazul Estoniei, semnătura electronică. Poți să semnezi electronic, ceea ce înseamnă că acest container va fi încriptat. Ce este în interiorul containerului? Idei, proiecte, cântece, filme, scrisori, secrete de afaceri, cine știe? Nu pot ști. Cine poate decripta, va ști. Prin urmare, dacă folosim WhatsApp, de exemplu, există un set de reguli și cum vorbești despre alte mijloace de comunicare, regulile sunt diferite. Eu mă opun total creării unor portițe de intrare în sistemele încriptate. După cum știm, în prezent există vehicule cu peste 800 de senzori deja și e posibil să creezi un profil personal destul de consistent pe baza datelor obținute uh, când îți tunzi peluza, de exemplu. Există camere video peste tot. Oare chiar trebuie să punem camere video pentru a înregistra tot ce se întâmplă în dormitoare? Nu cred că e o idee chiar așa de bună. Prin urmare, eu cred că aceste posibilități de intrare în sistemele încriptate sunt foarte periculoase. Eu mă opun acestei idei, însă sunt gata să ascult toate problemele, preocupările și ideile pe care le aveți, însă e dificil să mă convingeți că o propunere de genul acesta este bună. Bun, știu că nu mai este mult timp. Am depășit deja cu șapte minute. About the în ceea ce privește contractele digitale, vreau să subliniez importanța acestui chestiuni. Geoblocarea și contractele digitale trebuie să meargă mână în mână. Armonizarea totală este o idee foarte bună. Comisia Europeană a făcut această propunere deja, dar n-a prins. Și a fost propusă o lege comună a vânzărilor la nivel european care iarăși n-a prins. Prin urmare, cred că trebuie să ne dăm mai mult timp, să găsim soluții și mai bune decât ce propun ce a propus Comisia până acum. Dar nu prea mai avem mult timp și trebuie să acționăm. Și această geoblocare care nu se justifică dă bătăi de cap tuturor. Întrebarea, prin urmare, avea legătură cu conținutul protejat de drepturi de autor și teritorialitate. Da, trebuie să protejăm acest principiu al teritorialității, însă, după cum știm, când vorbim despre uh, filme, 20% dintre utilizatorii de internet în Uniunea Europeană folosesc pentru a accesa conținut digital. Dar folosesc VPN pentru accesul la conținutul digital, e cam dificil să vorbești despre teritorialitate. 67% din spectatori din Uniunea Europeană spun că urmăresc filmele gratuit prin descărcări sau online, ceea ce e o formă de hoție. Prin urmare, trebuie să protejăm exclusivitatea teritorială. De multe ori am spus că exclusivitatea absolută, după părerea mea, trebuie să fie 0 sau 1 sau 0 sau 100%. Nu undeva între 20 sau 67% sau undeva în acest interval. Asta înseamnă o percepție foarte relativă a exclusivității absolute. Și eu nu sunt gata să schimb sensul acestei exclusivități teritoriale. And we will deal with those issues Pirateria este o altă problemă cu care trebuie să ne ocupăm. Dar trebuie să uh, oferim și acces legal uh, oamenilor la conținutul digital. Așadar, îmi pare rău că nu am... Dacă... Vă rog să continuați. În ce privește știrile false și cenzura? Nu, nu cenzură, în niciun caz cenzură. Apoi, uh, în ce privește drepturile de vecinătate, nu ne-am uh, ocupat de asta. După cum știți, uh, aceste drepturi au fost obținute de uh, labelurile muzicale prin anii 60-70 și în acel moment uh, uh, proprietarii preselor de discuri nu au vrut să-și obțină aceste drepturi. De ce? Pentru că probabil că era mai ușor pentru ei să spună că sunt intermediari neutri. Era o chestiune de, legată de responsabilitățile lor. Dar acum ei se plâng ei spun că cineva folosește conținutul lor fără să le ofere remunerare corectă și pot înțelege problema aceasta, mai ales în contextul uh, știrilor false, de exemplu. Um, media de calitate joacă un rol foarte important. Chiar și acele platforme online care ar dori să folosească și folosesc uh, adesea aceste simboluri uh, în care lumea are încredere. Folosesc uh, așadar mediile de calitate, mediile și anumite quality pentru a propaga fake news. Deci n-a fost ideea mea de a propune aceste drepturi de vecinătate publiciștilor de presă. Ideea era să facem un uh, text foarte clar prin aceste drepturi conexe ca principiu de bază pe internet și asta e uh, marcat în acest text, nu în această formulare exactă, dar acesta a fost scopul textului, propoziției din text și am avut discuții și cu uh, raportorul Comodini Cochia și cred că și a înțeles că v-a propus poate să mergem prea departe în ce privește hyperlinking-ul și că propunerea ei poate fi interpretată ca o rescriere a întregii legislații pe care o avem deja. Avem așa de multe decizii în acest domeniu și dacă vom accepta propunerea ei legată de hyperlinking, atunci vom crea o mare problemă și nu cred că voi putea să susțin această propunere. Așadar, pentru mine e dificil de înțeles de ce aceste drepturi conexe uh, uh, firmele de muzică le-au avut și publiciștii de presă nu le au și de ce nu li se permite să aibă poziții de negociere mai bune Uh, cu aceste platforme globale. Așadar, internetul lucrurilor și ideea că utilizatorii trebuie să poată să modifice settingurile din fabrică, setele din fabrică. Sunt complet de acord cu asta. După cum știți, unii producători nu dau niciun fel de atenție măsurilor de securitate nici nu au astfel de setări de securitate. Și atunci eh, nici oamenii nu dau multă atenție acestor setări atunci când eh, vorbim despre acele lămpi conectate la internet sau eh, frigidere sau, adică dacă cineva cumpără un telefon nou, își schimbă pinul din 0000 în data nașterii lor și cred că e suficient. Dar cred că trebuie să dăm mai multă atenție siguranței cibernetice, așa numite igiene cibernetice. Nu, pentru că ne spălăm pe mâini din când în când și înțelegem că e util să facem acest lucru. Cred că, de asemenea, toți oamenii trebuie să dea mai multă atenție și ciberhigienei pentru că, conform unor analize, dacă oamenii ar schimba aceste setări eh, din fabrică, am reduce 80% cu 80% ciberatacurile bazate pe internetul lucrurilor. Deci cred că e vorba și de certificare, un proces eh, legat de nivelul de securitate, unde nu poți folosi un device dacă nu ai schimbat uh, setările din fabrică. Deci trebuie să ne ocupăm de aceste chestiuni și nu doar în Uniunea Europeană, ci și la nivel global, pentru că asta este o amenințare globală. Acești cibercriminali Uh, sunt uh, ca o industrie, lucrează în mod foarte bine organizat și trebuie să reacționăm uh, și noi la nivel global, la nivel foarte înalt, în a-i combate pe acești oameni care fac lucruri rele. În legătură cu diversitatea culturală, cred că dacă vom oferi oamenilor acces la capodoperele create de creatori, atunci vom face multe pentru a susține cultura și diversitatea culturală va fi dacă diversitatea culturală va fi închisă, blocată într-o arhivă sau într-o țară, atunci nu cred că oamenii europenii vor beneficia de asta și nici cultura noastră nu va beneficia de asta. Așadar, propunem să extindem utilizarea principiului țării de origine și, de asemenea, uh, modalitățile colective de licențiere. Scopul este să dublăm uh, acest conținut care va fi disponibil transfrontalier în Uniunea Europeană. Nu va rezolva toate problemele, dar cred că înseamnă că și eu, cetățenii europeni și creatorii vor beneficia de aceste soluții. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Știu că vorbesc prea mult, dar, uh, ca să fiu sincer, ați uh, ridicat uh, foarte multe întrebări. Și sunt nerăbdător să continui cooperarea cu dumneavoastră și în viitor pe toate aceste dosare digitale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Apreciem că ați uh, răspuns la fiecare întrebare și comentariu și pentru că ne-ați ascultat. Apreciem și uh, suntem nerăbdători să cooperăm și în viitor. Dragi colegi, ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!